Good morning. Good morning. Not too many of us. Bună dimineața. Nu suntem foarte numeroși în această dimineață. Poate că ar fi cazul să începem. Probabil mulți dintre colegii noștri sunt blocați în trafic sau pe drum spre Parlamentul European. Ni s-a spus că o parte dintre colegi uh, nu vor ajunge la timp, însă acest lucru nu ar trebui să ne oprească din a începe să discutăm uh, punctul uh, pentru uh, cu numărul 7 de pe ordinea de zi. E vorba de acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere cât și în ceea ce privește acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator. Raportoare este doamna Roberta Mețola. nu e prezentă în sală, nu a reușit să ajungă la timp, va fi însă înlocuită de colega dumneiei, doamna Dupont. După care, bineînțeles, vom da cuvântul raportorilor din umbră și vă comunic că acest punct, punctul numărul 7, va face obiectul unei dezbateri comune cu punctul numărul 8, unde raportarea este tot doamna Mețola, însă de această dată la punctul 8 e vorba de un acord dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein. De asemenea și raportorii din umbră sunt aceiași. Prin urmare, doamna Dupont ne va comunica spusele doamnei Mețolă, după care voi da cuvântul raportorilor din umbră, după care voi comunica termenul limită pentru prezentarea amendamentelor. Vă rog, doamne Dupont, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Bineînțeles, nu sunt doamna Mețolă, dar voi încerca să o reprezint cât se poate de bine. Cele două dosare sunt destul de clare. Parlamentul European a fost rugat să analizeze posibilitatea de a-și da consimțământul în ceea ce privește încheierea unui acord cu Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein și aplicarea anumitor dispoziții ale Consiliului în ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere, cât și în ceea ce privește acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator. În Parlamentul European a făcut întotdeauna eforturi pentru a îmbunătăți securitatea din interiorul Uniunii Europene și a Uniunii, o cale este simplificarea schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii. Niciun stat membru nu poate controla singur activitățile criminale. Iată de ce cooperarea transfrontalieră joacă un rol fundamental dacă vrem să combatem mai bine activitățile infracționale la nivel transfrontalier. Iată de ce este important um, ca Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein să aibă acces reciproc la bazele de date în ce privește analizele de ADN, date de înregistrare. Putem face acest lucru deoarece ambele țări au îndeplinit cu succes condițiile preliminare pentru a participa la acest schimb de informații. Ținând cont de toate acestea, Doamna raportor recomandă acordarea consimțământului pentru finalizarea acestor proceduri. Bineînțeles, mulțumesc. Acum dăm cuvântul raportorilor. Are cuvântul din partea grupului S domnul Moreno Sanchez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Grupul uh, S D acordă sprijin de plin acestor două rapoarte. Bineînțeles, cooperarea polițienească este importantă, nu putem să le permitem delinvenților și teroriștilor să circule liber dintr-un stat în altul, mai ales în țara mea, unde ne-am confruntat cu mai multe tipuri de terorism, ETA, Al-Qaeda, jihadism, iată de ce nu putem acorda decât un sprijin absolut acestor două rapoarte, iar dacă acest lucru va duce la întărirea cooperării, cu atât mai bine. Intervenție fără microfon din partea domnului președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Strugariu. Iau cuvântul astăzi în uh, numele colegului meu, Anthony Hook, care nu a putut fi prezent astăzi aici. Poziția dumnealui este aceea de a sprijini ambele acorduri. Iată principalele idei pe care doream să le comunicăm. Combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere este o prioritate fundamentală pentru cetățenii europeni. Conform sondajelor, salutăm dorința de a încheia aceste acorduri, pentru că în acest fel se asigură cooperarea la, nivel, la nivelul autorităților polițienești și judiciare, ca să nu mai vorbim de realizarea analizelor de laborator de către furnizorii de servicii acreditați care pot juca un rol cheie în anchete crima organizată nu își limitează activitățile la frontierele Uniunii, atât de ce salutăm uh, posibilitatea tuturor statelor membre de a avea acces la bazele de date ale Confederației Elvețiene, cât și a Principatelui Liechtenstein în ceea ce privește date DNA, ce scuze, ADN, um, amprente, printre altele. Pentru a face față fenomenului uh, crimei uh, transfrontaliere organizate, cooperarea între autoritățile de aplicare a legii este fundamentală. Salutăm finalizarea negocierilor și cred, îi mulțumim doamnei Mățola pentru atenția deosebită acordată acestor um, două acorduri. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru verzi. Văd că pentru idee va lua cuvântul domnul Cofod. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să spun nimic referitor la acest raport, însă mi se pare absurd că avem această ședință dacă ne gândim la cât de puțini oameni sunt prezenți. Sincer, mă pune pe gânduri când văd că sunt prezenți atât de puțini colegi, 6, 8, maxim 10 deputați sunt prezenți în sale. Da, poate că există motive întemeiate de, Poate că ei uh, sunt blocați în trafic sau poate că sunt în circumscripție, însă, sincer, e un sentiment absurd să stai în această sală imensă și să vezi cât e de goală. Mi se pare deplorabil. Atât. Mulțumesc. Da, nu erați raportor din umbră, nu e așa? Da, eu ă, da, așa stau lucrurile în Parlamentul European. Am văzut ă, de nenumărate ori această situație. Ne tot plângem de prezența la ședințe. Nu e vina nimănui și nu ar trebui să-i acuzați pe cei care sunt prezenți, pentru că sunt cei care se implică uh, și nu ne revine răspunderea de a explica opiniei publice că uneori membrii sunt prezenți la un alt eveniment, sunt altundeva. Și nu e vina nimănui. Da, dar noi suntem plătiți eh, ca să muncim, așa că vă rog, eh, dacă vreți să fiți raportor din umbră, asumați-vă acest rol. Cred că cam atât eh, pentru primul punct de pe ordinea de zi, prevăzut până la ora 9 și jumătate. Dacă mai există alte observații din partea raportorului nostru prin, principal, din partea PP? Doriți să faceți observații suplimentare? Nu? Da, uneori poate comisia dorește să ia cuvântul, văd că nu. Atunci, doresc doar să le reamintesc membrilor că acest raport permite doar um, în prezentarea unor amendamente pentru a modifica linia raportorului în temeiul articolului 105 și 114 Termenul limită este data, pentru prezentarea amendamentelor este data de 15 noiembrie, ora 18 și votul este prevăzut pentru data de 2 decembrie. Mai avem un al doilea punct pentru ordinea de zi prevăzut pentru ora 9 și jumătate, Europol. Avem un invitat special, directorul de operațiune al Europol. E, nu e încă 9 și jumătate, așa că vă propun să luăm o scurtă pauză de 15 minute, după care să ne urnim. Da, o pauză de cafea, 10 minute, 12 maxim. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Știu că e neplăcut, că nu sunt foarte mulți colegi prezenți în sală, dar uh, acum învățăm cum uh, să lucrăm. was saying resume. Dragi colegi, haideți să reluăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, prevăzut um, la următorul punct. E vorba de punctul 9, evaluarea amenințărilor pe care le reprezintă pe internet crima organizată. Eu urez bun venit domnului Van Gemmert, director adjunct pentru operațiunea Europol. Pe data de 9 octombrie acestui an, Europol a adoptat raportul de evaluare a amenințărilor criminale pe internet, raportul IOCTA. Acest raport evaluează amenințările de natură cibernetică deși putem vorbi adesea de concepte precum inteligența artificială, noi tehnologii, raportul arată că forțele de poliție se confruntă cu amenințări existente, iar cele noi vin deja, vin din cadrul vulnerabilităților în ce privește tehnologiile existente. Iată de ce îi urez bun venit domnului Filfen Gemmert și îl rugăm să ne prezinte acest raport după care vom avea timp pentru o scurtă dezbatere. Vă comunic de pe acum că am prevăzut o oră pentru acest punct. Prin urmare, după prezentarea dumnealui, membrii vor avea ocazia de a adresa întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. With, uh, with your committee to... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere să mă aflu aici pentru a vă prezenta munca noastră și uh, împreună cu colegii mei și uh, colegii noștri de la Bruxelles, ofițer de legătură și uh, vă voi face această prezentare și voi răspunde la întrebările dumneavoastră. vedeți uh, și pe ecrane, IOCTA este una dintre inițiativele chei ale Europol pentru evaluarea amenințărilor pe internet și utilizarea uh, atacurilor cibernetice. Evaluăm uh, mediul online nu este însă doar evaluarea noastră, ne completăm datele și cu cele din partea statelor membre și mediului academic. Evaluăm amenințările actuale și viitoare pe care le constatăm în anchetele noastre și includem o serie de recomandări pentru a informa uh, factorii de decizie în legătură cu uh, nivelurile strategice, uh, politice și tactice. Deci nu evaluăm doar amenințările, uh, clarificăm oportunitățile și uh, succesele uh, forțelor de aplicare a legii în acest domeniu și încercăm să ne îndreptăm și spre viitor pentru a anticipa ceea ce se întâmplă, ce se va întâmpla în viitor. Dacă ne uităm la cuvintele care sunt discutate în acest um, această evaluare pe 2019. Acestea, acestea sunt cuvintele cele mai uh, uh, frecvente. Cuvântul uh, audacious, uh, cuvântul ingenios, uh, descrie foarte bine uh, încercările criminalilor să acționeze online. După aceea, da, Dark Web, uh, 5G, GDPR, toate aceste aspecte fac parte din evaluarea noastră. Ce s-a schimbat? Este destul de simbolic dacă organizăm prima pagină din raportul pe anul trecut și cu raportul pe anul acesta. În 2018 puteam, puneam accentul pe actori. Acum Uh, punem accentul pe o predilecție, pe o mentalitate care le permite criminalilor să acționeze. Aceste atacuri ransomware uh, sunt mult mai țintite și au uh, consecințe mai grave pentru societate. Există, e în creștere compromiterea e mail com, companiilor cu uh, componente de criminalitate cibernetică. Se compromit aceste date, ceea ce reprezintă o formă mai agravată de criminalitate cibernetică. După aceea, creșterea imaginilor de abuz sexual Uh, reprezintă o provocare pentru forțele de aplicare a legii, lucru care se complică datorită numărului de uh, celule care generează aceste materiale în creștere. Uh, eliminarea anumitor uh, um, uh, portaluri de uh, comercializare internet pe internetul ascuns uh, au destabilizat într-un, într-o anumită măsură internetul ascuns, acest dark web. Nu înseamnă că acestea au dispărut. În Aceste portaluri se distribuie și pe alte platforme. Atacurile din Isle of Service, DDoS, au devenit și ele din ce în ce mai prevalente în mediul online. În ceea ce privește trendurile transversale, care sunt relevante pentru toate tipurile de criminalitate, eh, vedem că eh, criptarea, eh, monedele virtuale, anonimitatea online Uh, fac foarte dificil pentru anchetatori accesul la bazele de date. Câteodată este chiar imposibil ca aceste informații să fie obținute. În plus, un aspect transversal ține de date, datele ca o marfă, ca o țintă sau ca o unealtă care să susțină atingerea unui scop pentru forțele de aplicare a legii, provocarea este, ține de trei aspecte. Accesul la datele relevante în contextul unei anchete, în al doilea rând gestionarea uh, volumului mare de date și în al treilea rând utilizarea acestui, acestor date în cadrul anchetelor. Mă voi referi mai în detaliu la aceste trei puncte în prezentarea mea. Dacă acestea sunt uh, categoriile care sunt menționate în raport, Acestea reprezintă câteva cuvinte cheie, uh, criminalitate dependentă de mediul online, ransomware, compromiterea datelor, furtul de date, atacul asupra infrastructurilor. Acești, aceștia sunt factorii cheie. În ceea ce privește fraudele la plăți, uh, fraudele cu, car, cu cardurile de credit reprezintă uh, Partea principală, de asemenea, skimming și uh, targetarea bancomatelor. Uh, compromiterea mailurilor de afaceri este un trend în creștere. Aici uh, vedem uh, semne de utilizare a inteligenței artificiale de către delinvenți încearcă să reproducă vocea șefilor de companie, de exemplu. După aceea, Uh, ingineria socială, pentru că factorul uman este cel mai slab din lanțul de protecție. Există și uh, folosirea persoanelor intermediare pentru transferul de fonduri, așa ne zis și money mules, și noile forme de uh, fraudă financiară se uh, extind și își diversifică uh, acoperirea. În ceea ce privește exploatarea copiilor, exploatarea sexuală a copiilor online, este o amenințare continuă și, după cum uh, am spus, produc- producția auto, autoproducția de materiale explicite agravează această problemă. După aceea, în ceea ce privește mm, extor, extor, extorsiunea sexuală și uh, șantajarea de tip sexual este și ea în creștere și duc de asemenea la o exploatare sexuală online. Mm, și, în ultimul rând, uh, internetul ascuns, dark web, uh, este un loc cheie pentru dezvoltarea acestor uh, afaceri. Se, aici avem uh, piețe din ce în ce mai mici și situri fragmentate. Deci uh, se disipează piața, este un mediu în schimbare continuă, volatil. Asistăm la utilizarea în creștere a aplicațiilor pentru transmiterea mesajelor criptate pentru uh, concluzionarea tranzacțiilor. Ce face Europol pentru a susține statele membre? Raportul nu menționează și doar amenințările, cât și succesele. Europolul are o echipă pentru internetul ascuns care susține aceste anchete. Pe stânga vedeți uh, câteva dintre siturile care au fost uh, confiscate după închiderea acestor site-uri cu cooperarea diverselor statori, state membre. În al doilea rând, uh, avem operațiunea Power Off. Colaborăm cu agențiile de aplicare a legii din Europa pentru a închide organizația Webstrasser care oferea uh, la comandă atacuri de DOS peste 50.000 de mii de clienți eh, pentru aceste servicii plăteau un, eh, o taxă lunară, 50 de euro pe lună și puteau să comande atacuri de DOS. Eliminarea acestui eh, site a fost o anchetă de succes. Al treilea exemplu pe care aș dori să-l menționez este în legătură cu abuzul sexual, o anchetă uh, din 2019 în statele membre uh, cu o uh, trimitere de la NECMEC. Informațiile, cu informațiile disponibile la Europol împreună cu statele membre am identificat o persoană care activa într-o jurisdicție, dar trăia în alta, datorită co- acțiunii coordonate, am uh, efectuat o percheziție. Această persoană folosea peste 40 de profiluri online pentru a discuta cu victimele sale, după care folosea diverse conturi pentru a trimite mesaje, pentru a aranja ca adulții să abuzeze de copiii respectivi. În final, suspecții au fost identificați și ancheta continuă. Pentru a învăța din acest tip de anchete, am încercat să înființăm și noi activități, uh, de exemplu patrulia cibernetică, în care lucrăm cu uh, statele membre uh, timp de o săptămână la sediul nostru pentru a identifica abuzurile și piețele în acest domeniu pentru a învăța unii de la alții pentru a contracara aceste activități pe piața ascunsă. În ceea ce privește recomandările principale raport, ale raportului, vedeți lista acestor aici, voi menționa, le voi menționa pe scurt. Avem nevoie de o abordare coordonată la nivel internațional acestor activități pe în internetul ascuns pentru a uh, ne înțelege reciproc. Uh, ar, ar trebui să eliminăm furnizorul de servicii ilegale. Avem nevoie de o abordare multidisciplinară și coordonată pentru a asigura siguranța copiilor online și asta și prin campanii de educație care să facă parte din uh, politicile noastre. Ar trebui să contribuim să uh, la, uh, să contribuim la educația cibernetică și la rezistență pentru a, a um, preveni aceste atacuri, precum și a, colaborarea cu sectorul privat să susținem această cooperare pentru că sectorul privat deține deseori informații extrem de utile. Și în ideea conlucrării cu acești parteneri, noi trebuie să și inovăm pentru a găsi noi modalități de a lucra. Pentru a vă da câteva exemple, am uh, găsit noi modalități de a uh, contracara modelul de afaceri al criminalilor în ultimii, în ultimii trei ani. Am introdus uh, uh, idei pentru a perturba modelul de afaceri al criminalilor pentru ca aceștia să nu mai poată să șantajeze. Am lucrat cu parteneri privați pentru a înființa acest sit internet, No More Ransom, pentru ca fiecare partener al nostru să aducă uh, unelte de decriptare care să fie oferite gratuit pentru toți cetățenii europeni și chiar uh, din afara Europei. Am demarat cu patru parteneri, însă puteți să vedeți cum am uh, ajuns la peste 150 de parteneri în momentul actual parteneri care susțin acest uh, sit prin uh, acordarea de chei de decriptare în mod gratuit. Și gratu- vedeți aici și rezultate obținute. Nu este doar un sit european, devine un sit uh, global. Lucrăm cu. Este mm, un site disponibil în 36 de limbi Uh, disponibil în toată lumea și, după cum vedeți, uh, numărul de victime care au fost uh, ajutate este peste 20.000 de persoane care au fost ajutate. Sunt uh, sume care nu ajung la uh, criminali, sunt peste 108 milioane. este o situație bună pentru că perturbăm uh, activitățile ilegale și partenerii din industrie uh, uh, acordă aceste chei de decriptare gratuit, însă după, dacă ești o victimă a unui asemenea atac, vei dori probabil ca după aceea să-ți asiguri calculatorul pe viitor. Următoarea uh, acțiune este în legătură cu oprirea abuzului sexual asupra copiilor. Am uh, progresat uh, în anchetele care erau într-un punct mort pentru a uh, obține informații noi. Am uh, folosit imaginile fundalurilor uh, scenelor uh, de abuz și Eh, ceream eh, statelor membre și publicului să ne ajute să identificăm acele obiecte, ideea fiind că în, în loc să. că prin identificarea obiectelor din fundal am putea să restricționăm eh, la 5 sau 10 state imaginea respectivă și nu 200. Făcând acest lucru, putem să dăm un impuls acestor uh, anchete care au fost blocate, care erau blocate pentru că nu existau indicii în legătură cu victimele, în legătură cu țara în care avea loc uh, abuzul respectiv. Veți vedea câteva din aceste imagini. Dacă ne putem întoarce, am început cu 20 de imagini. În prima săptămână am primit peste 4.000 de e-mail-uri și imaginile care sunt uh, publicate acum sunt aproape sunt 186 și am primit peste 24.000 de indicii din partea publicului care ne-au ajutat să identificăm aceste obiecte. Niciodată nu ne-am gândit că ar duce la rezolvarea unor anchete, însă deja am uh, ajuns la două mm, puneri sub acuzare și apărarea a nouă copii. În stânga vedeți o cameră de hotel care era vizibilă, o imagine. Într-o săptămână deja știam exact unde este acest, această cameră. Dacă putem să ne întoarcem în spate, Aici, uh, exemplul unei cade, am pus această imagine pe internet uh, vineri și uh, am primit în doar câteva ore identificarea locului respectiv. Deci identificarea obiectelor din fundal ne ajută foarte mult este un exemplu uh, cum se poate susține uh, munca industriei. După aceea um, au apărut și relatări în presă în legătură cu aceste uh, imagini și felul cum ne ajută cetățenii. Amenințările pe viitor. Uh, ransomware, deci șantajarea uh, devine din ce în ce mai uh, importantă. Credem că există o piață în creștere, există, anticipăm și o creștere în atacurile pe lanțul de furnizare care încearcă să compromită companiile. Phishing, phishingul rămâne un vector de atac primar, însă cu activități cu modalități mai specializate și mai avansate de abordare, pentru că factorul, factorul uman rămâne veriga slabă Uh, noile scheme de plată sunt uh, abuzate de către infractori și uh, impactul în creștere al tehnologiei deepfake în ceea ce privește abuzurile sexuale. Dacă menționăm uh, aceste trenduri cheie, care trebuie să fie răspunsul nostru, știu că avem o propunere din partea uh, Comisiei în legătură cu probele electronice. În majoritatea anchetelor, peste 85% din anchete uh, se bazează pe probe electronice și uh, aceste probe trebuie să fie um, coordonate procesul pe care îl avem în momentul actual este destul de învechit, durează foarte mult timp și timpul este un factor cheie în aceste anchete. Deci este uh, foarte important ca uh, să avem acces rapid la cei care au informații fără constrângeri uh, de ordin legal. Știu că Comisia Libe discută aceste aspecte Uh, prima versiune a textului propusă a fost uh, deja publicată. Și foarte important este identificarea mm, adreselor de internet care să permită originea uh, delictului și aici nu ar trebui să existe limitări pragul pentru datele uh, delic- sensibile uh, ar trebui să crească de la 3 la 5 ani, în acest fel să fie dificil uh, pentru ca imaginile de caracter sexual să intre în domeniul de aplicare, pentru că există diferențe în statele membre în legătură cu păstrarea probelor. De asemenea, um, întoarcerea la cooperarea judiciară ca principiu, e un principiu care trebuie să persiste, însă în același timp uh, avem nevoie de o propunere care să elimine obstacolele din calea um, forțelor de aplicare a legii. În acest fel, vom avea uneltele necesare, cooperarea cu sectorul privat și accesul la bazele de date. Acestea sunt câteva dintre aspectele pe care le, cu care ne confruntăm și ne-am bucurat să avem susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Van Kemert. Acum uh, dăm cu, de, demarăm discuția. Am văzut că sunt unii membri care doresc să intervină. Vă rog să ne semnalați acest lucru. Începem. Doamna Sipel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă concentrez pe anumite întrebări. Vorbim din nou despre încriptare și problemele pentru aplicarea legii pentru a putea urmări comunicările dintre criminali, ceea ce a fost o problemă tot timpul. Însă n-ați fi de acord că mai multe persoane fizice și uh, juridice ar folosi această încriptare Uh, atunci și mai mult, ceea ce ar uh, duce la poate o opacitate și mai mare a atentatelor. În ceea ce privește ciberatacurile, în ce măsură vedeți o problemă în continuare în faptul că infrastructura și întreprinderile în alte domenii nu ne plasează în poziția să spunem că toată lumea este sigură în fața ciberatacurilor, ba chiar unii sunt complet uh, irresponsabili. În ceea ce privește abuzul de copii, uh, abuzul sexuale, a spus că există din ce în ce mai multe materiale pe internet, iar uh, copiii accesează aceste materiale din motive diferite. Dumneavoastră ați spus că nu se poate ca această sarcină să revină numai poliției, ci e nevoie de o conștientizare publică, e nevoie de colaborare cu școlile și dumneavoastră ați recomandat acest lucru. Întrebarea este, vedeți totuși ceva progrese în statele membre pentru conștientizare mai bună, pentru educarea copiilor, astfel încât să vorbească despre aceste probleme mai degrabă decât să creeze chiar ei astfel de materiale? În ceea ce privește unul din ultimele puncte din prezentarea dumneavoastră, ați vorbit despre imagini și despre valoarea pe care o vedeți în faptul că aveți oameni care să vă consilieze, care să vă dea idei Vă întreb de aceea dacă nu am putea să facem și cercetări inversate pe internet pentru a vedea unde au apărut pozele respective la care vă referați mai întâi. Mulțumesc. Președintele, doamna Rigmont. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare foarte interesantă. Am câteva întrebări. În primul rând, despre Deepfake Technology. Ați vorbit despre ea, în uh, raport se spune că evoluțiile în această deepfake tehnologie ar putea să fie foarte îngrijorătoare, pentru că astfel de tehnologie ar putea să fie folosită pentru, pro- pentru crearea noi materiale de exploatare sexuală a copiilor și pentru identificare mai simplă a victimelor. În ce măsură este posibilă identificarea, identificarea materialelor în această tehnologie, așa numită deepfake? și care sunt uh, provocările în folosirea acestei tehnologii noi. Întrebarea mea se referă și la violul virtual. Ce este considerat uh, viol virtual? Care este definiția și uh, dacă o crimă în vir- mediul virtual poate să fie considerată penală? Altă întrebare despre folosirea um, internetului de către grupurile social, grupurile teroriste. Uh, aceste grupuri de socializare au facilitat activitatea teroristă. În ceea ce privește prevenirea și uh, conștientizarea, vreau să ne concentrăm mai ales pe copii dar trebuie să discutăm și despre finanțarea terorismului. În acest sens vreau să vă întreb, deci, dacă facem destule și dacă pot fi făcute și alte lucruri pentru ca să avem o soluție uh, mai uh, profundă. Am înțeles că există probleme de resurse umane în ceea ce privește serviciile polițienești, serviciile din statele membre care ar putea să se ocupe de follow-up. Deci dacă avem din ce în ce mai multe materiale și instrumente pe care le uh, putem folosi pentru a combate conținuturile teroriste online. Vreau să vă întreb cum putem să gestionăm mai bine resursele și ce face Uniunea Europeană și Europolul pentru a ajuta statele membre la acest nivel. Iar apoi, în final, o ultimă întrebare în legătură cu rapoartele la care, despre care ați vorbit și identificarea diferitelor măsuri ca prim încercare ar fi posibilă instaurarea unui hub pentru ca să concentrăm eforturile tuturor partenerilor pentru a găsi soluții care să fie țintite către statele membre. Dumneavoastră ați spus ceva despre această posibilitate. Puteți să ne spuneți mai multe despre ea și despre cum ar putea să se concretizeze? Mulțumesc! Bun, mulțumesc, domnul Kermel. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult, Körner, pentru această prezentare interesantă. Aș vrea să vă felicit, în primul rând, pentru ideea excelentă de a crea o pagină de internet uh, și de a vorbi despre imagini, despre uh, abuzurile împotriva copiilor. Vreau să știu dacă ați uh, și făcut PR pentru această proiect, dacă ați conștientizat, ați ajutat la conștientizarea uh, acestui proiect și prin opinia publică, ca să știe cât mai mult că există. Ce faceți însă în ceea ce privește dovezile? Ați menționat și dovezile. Eu cred că aveți dreptate. Ați spus că e nevoie să știți cine se află în spatele unei adrese IP, cine se află în spatele acelui agresor uh, virtual. Dar ați putea, cu mijloacele pe care le aveți, să concentrați dovezile online, mai ales pe statutul respectivului și pe identificarea persoanei? Iar când atingem probleme de drepturi fundamentale, poate că ar trebui clauze mai, mai stricte sau poate puteți să folosiți chiar uh, acordurile pe care le avem acum în vigoare și noi, Parlamentul, de exemplu, suntem pentru investigațiile rapide, dar avem dubii serioase despre încălcarea drepturilor fundamentale. V-ar ajuta așa ceva în activitatea dumneavoastră practică? Um, dacă ați putea identifica statutul persoanei care se află în spatele ecranului și dacă ați folosi um, poate mai multe uh, clauze de salvgardare dacă doriți să identificați persoanele din spatele ecranelor. Doamna Dupont, da, mulțumesc foarte mult și din partea mea pentru raport și uh, pentru privirea de ansamblu pe care ne-ați dat-o. Am o întrebare în aceeași direcție ca prima întrebare pe care a pus-o domnul Körner. Am văzut că și pe Instagram sunteți foarte activi nu numai uh, în legătură cu abuzurile copiilor online, ci și în legătură cu alte cazuri penale. Încercați să folosiți prin crowd uh, să găsiți soluția acolo. Aș vrea să știu dacă am putea să folosim acest instrument și pe alte domenii, cum am putea să folosim acest instrument mai bine pentru a putea preveni uh, toate infracțiunile. Mulțumesc. Doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în franceză, dacă îmi permiteți. Mulțumesc pentru prezentare. Intervențiile colegilor arată foarte clar și că toată lumea este recunoscătoare pentru munca pe care o faceți în combaterea abuzurilor sexuale ale copiilor. Este un subiect esențial pentru ca să putem cu adevărat proteja copiii de astfel de abuzuri îngrozitoare. Am două întrebări. Puteți să precizați, să descrieți cum lucrați cu instituțiile naționale Graficul dumneavoastră despre parteneri nu a fost foarte ușor de citit. Am văzut că poliția franceză nu era foarte sus în lista partenerilor. Cum lucrați cu fiecare dintre aceste instituții, cu organismele specializate, dacă puteți să ne spuneți puțin mai multe la nivel național? A doua întrebare. Se vorbește din ce în ce mai mult de situația migranților ale căror familii sunt exploatate pentru ca să plătească mai mult decât uh, banii pe care îi au, de fapt, pentru migrația în cadrul Africii cu obiectivul de a ajunge în Europa, dar pentru faza în care traversează țara lor și în care sau continentul lor și care, uh, care în care depind foarte mult de călăuze. Puteți să ne spuneți, deci, ce faceți pentru a preveni influența călăuzelor asupra familiilor, persoanelor care doresc să emigreze din țara lor pe continentul african? Mulțumesc! Domnul Madison. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vorbesc în estonă, dacă îmi permiteți, și întrebările mele sunt legate de întrebările puse de colegi înainte. Eu vreau să vă întreb ceva despre statistici. Statisticile cu privire la infracțiunile împotriva minorilor în Estonia și întrebarea mea este care sunt statele care colaborează cel mai mult împreună atunci când uh, E vorba de platforme uh, online care sunt uh, folosite pentru a identifica, uh, pentru a comite infracțiuni împotriva minorilor. Europolul a dus la o colaborare mai eficientă, a încercat să, elibereze, să elucideze aceste infracțiuni și vreau să știu dacă aveți date și analize despre câte uh, fapte și câți uh, criminali pe care i-ați uh, identificat sunt recidiviști și câți sunt uh, la prima abatere. Și vreau să știu dacă există o legătură cu pedepsele. Există foarte multe sancțiuni și măsuri de sancțiuni uh, în statele membre, diferit de grave. Și vreau să vă întreb dacă la astfel de sancțiuni mai ales la cele pe viață, dacă există un, o pedeapsă care să nu fie cu închisoarea, pentru că dacă este așa, eu cred că e mult prea soft. S-a pus și o întrebare înainte despre migrație și despre imigranți. Acum câțiva ani, Europa a fost șocată că au existat uh, masiv cazuri în orașe germane în care femeile fuseseră exploatate, abuzate de către migranți. Vreau să știu dacă și copii de migranți au uh, fost implicați în astfel de infracțiuni. Mulțumesc, domnul Zicăț. Mulțumesc, domnule președinte. A spus că la coordonarea internațională trebuie să avem o îmbunătățire. Aș vrea foarte recunoscător să ne, aș fi recunoscător dacă ne-ați dat câteva exemple despre unde trebuie să începem cu aceste măsuri. Ieri am avut o primă dezbatere despre e-evidence și după mai multe intervenții eu am tras concluzia că este destul de puțin uh, severă această, această reglementare, că nu avem prea multă marjă de manevră în domeniu și de aceea aș vrea să vă pun întrebarea în legătură cu drepturile fundamentale, dar pe de altă parte și despre celeritatea procedurilor. Care este punctul pe care trebuie să insistăm, care este de fapt cel mai important punct pentru dumneavoastră, pentru ca regulamentul acesta chiar să poată să uh, își îndeplinească scopul. Mulțumesc, doamna Al Alțalani. Foarte bine ați pronunțat numele meu, domnule președinte, și o să vorbesc în suedeză. Mulțumesc foarte mult! O să vorbesc în suedeză, spune vorbitoarea. Deci, vă mulțumesc, domnule președinte, încă o dată. Aș vrea să pun câteva întrebări. Cum uh, evaluați dumneavoastră situația în uh, statele nordice? Am avut discuții interesante și am tras concluzia că e nevoie poate de un uh, FBI european. Credeți că ar fi de folos? Credeți că am putea rezolva mai multe cazuri atunci și că um, colaborarea la infracțiunile transfrontaliere ar putea să fie îmbunătățită în acest caz? Aș vrea să știu și ce împiedică, de fapt, la momentul actual, colaborarea polițienească între statele membre. Nu avem instrumentele care trebuie sau nu avem destul armonizare, nu avem destulă bunăvoință în statele membre, nu sunt gata statele membre să treacă la un schimb efectiv de informații sau poate că autoritățile sunt destul de ezitante? Mulțumesc, domnul Cofod. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc vicedirectorului Europol pentru prezentarea sa, domnului Gemert. Vreau să pun o întrebare în legătură cu un regulament din Danemarca. Noi avem o rezervă exprimată la colaborarea în domeniul justiției. Suntem parte dintr-un opt-out. Uh, și vreau să știu dacă reprezentantul Europol ar putea să ne spună pe scurt ceva despre situația din Danemarca. Puteți să ne spuneți cum participă Danemarca la colaborare? Eu sper ca această colaborare între poliția daneză și Europol să fie de succes, să fie bună, dar poate puteți să ne spuneți mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc că am notat toate întrebările. Văd că nu mai dorește nimeni să pună o întrebare sau să comenteze acum la această etapă, așa că o să ne întoarcem aici la prezidiu pentru ca să dăm cuvântul uh, invitatului nostru, domnul Vilvan Gemert, pentru ca să ne uh, răspundă, deci, la întrebările pe care le-a primit până la 10.30, așa cum este prevăzut în agenda. Aveți 15 minute pentru răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. O să mai las și lui Fernando câteva întrebări, pentru că e mai specializat pe anumite domenii. Vreau să răspund la anumite întrebări. Încriptarea. Cred că dacă vorbim despre sistemul acesta, noi, ca agenție de aplicare a legii, vedem clar beneficiile criptării societatea virtuală e mai sigură, dar dacă este abuzată de criminale, atunci sigur că trebuie să existe posibilitatea pentru autoritățile de aplicare a legii să intervină, să decripteze comunicarea pe porțiunile care sunt de interes. Deci trebuie să dezvoltăm un sistem în care să se poată face așa ceva, trebuie să găsim o posibilitate pentru un, uh, o acțiune legală de eliminare a criptării astfel încât să putem să și protejăm victimele. Așa cum este cazul la um, conștientizarea publică cu privire la abuzul sexual, noi vrem să producem în susținerea statelor membre campanii publice care pot fi folosite într-un fel care să nu numai să se concentreze pe o anumită țară, ci să fie folosite peste tot în Uniunea Europeană. O campanie s-a aplicat în Bulgaria, de exemplu, a fost adaptată la țară și a fost foarte de succes. Încercăm deci nu numai să colaborăm în, în investigații, ci să fim din ce ce mai conștienți uh, și să creăm conștientizare la rândul nostru. În uh, ceea ce privește schimbul de informații, e foarte util, normal, Trebuie să avem grijă ca uh, activitățile de aplicare a legii să rămână în aplicarea legii, dar informațiile pe care le putem obține de la um, oameni contează foarte mult. E un efort pe care trebuie să nu-l neglijăm. Câteodată companii foarte mari precum Reddit, sunt cele care ne ajută să avem o privire de ansamblu. Cu ajutorul informațiilor de la public putem să avem mai mult succes aici. În legătură cu Întrebările mai tehnice o să le las lui Fernando, dar pe grupurile teroriste, la Europol avem uh, unitatea pentru internet, iar acolo suntem obligați să eliminăm conținuturile ilegale sau cel puțin să facem, să dăm notificări companiile ca, lor care sunt responsabile de conținutul respectiv. Am uh, trimis peste 100.000 de, de pagini uh, spre analiză și conturi de Twitter, iar activitatea de retragere este cam 90% din cele care sunt transmise mai departe. Compania este după aceea de acord că nu sunt conforme conținuturile cu regulile în vigoare. Încercările de radicalizare, altă problemă, aici avem dificultatea că nu se întâmplă pe internetul deschis, ci se întâmplă pe uh, căi de comunicare foarte ascunse. Încercăm însă să identificăm și noile metode de folosire a acestor tipuri de rețele sociale și, așa cum a zis și dumneavoastră, trebuie să înțelegem din ce în ce mai bine cum sunt folosite rețelele de socializare. Fiecare atac ne ajută în același timp să identificăm um, și um, tacticile și felul în care atacatorii sunt prezenți pe uh, rețelele de socializare și felul în care ne ajută acest lucru, uh, după aceea ameliorează investigațiile viitoare. Uh, m-a întrebat cineva despre campaniile de conștientizare și așa este și noi uh, am uh, inițiat astfel de campanie. Am spus, de exemplu, că am făcut o campanie în care am încercat să conștientizăm despre activitățile criminale și cele legate de gen și cele nelegate de gen. Um, dacă vă uitați la paginile noastre de, pe de internet, vedeți că avem peste 200 de mii uh, de um, răspunsuri la o campanie. A, unele din campanii au dat deja roade, au fost arestate chiar persoane în urma um, felului în care, în urma informațiilor pe care le-am primit de la public. Din când în când uh, putem să conștientizăm uh, mai bine și ceea ce se întâmplă datorită autorităților de punere în aplicare a legii. În legătură cu accesul, la metadate. Metadatele sunt responsabile cu uh, sunt elemente importante ale investigației. Dacă în cadrul unei investigații legale putem avea acces la această informație, e foarte bine și trebuie să fie așa. Schimbul de date Um, se poate face până la un prag, dar dacă pragul este prea ridicat, foarte multe informații pentru investigația respectivă se pierd și nu este bine pentru că protecția victimelor trebuie să fie prioritară și aceste informații sunt necesare pentru ca să protejăm victimele. Nu e vorba numai de acces care este necesar, ci e vorba și de metadate. În legătură cu platforma pe care o folosim, dacă putem să o extindem, rolul Europol este mai mult tocmai să fie o organizație platformă, să facă lucrurile posibile pentru uh, aplicarea legii la nivel european și apoi este utilă și la nivel european, concret, pentru dumneavoastră, de exemplu. Am făcut mai multe campanii în acest sens. Mai multe companii de succes au folosit aceeași idee de platformă care a făcut-o uh, legături între uh, cei care oferă servicii și cei pe care, care le uh, cer. Acesta este motivul pentru care noi intervenim în astfel de campanii. Colaborăm cu instituții, cu toate statele membre, cu părțile terțe, avem acordul de colaborare și, într-adevăr, avem o raportare periodică în legătură cu cooperarea. În regulamentul nostru, de fapt, am avut un raport uh, pe care l-am convenit că îl vom redacta și pe care îl veți primi și dumneavoastră despre colaborarea cu Europol și va fi discutat și în toate statele membre. În ceea ce privește exploatarea migranților, într-adevăr, constatăm că în ceea ce privește deplasarea migranților în Uniunea Europeană, vedem o implicare masivă din partea organizațiilor de crimă organizată. În mod brutal, uneori am asistat de pildă recent la decesul a 40 de persoane în Essex. Ne-am intensificat activitățile în domeniu, colaborând cu multe state membre, scoțând în evidență felul în care funcționează aceste organizații și oferindu-le statelor uh, sprijinul pe care îl putem oferi, toate resursele pe care le putem pune la dispoziție. În ceea ce privește um, îmbunătățirea cooperării internaționale, într-adevăr, cred că sistemul nostru se bazează pe o răspundere judiciară într-un stat care ține cont de frontiere, prin urmare. Iată de ce uh, infracționalitatea cibernetică nu se încadrează în frontiere, iată de ce e greu să fie limitată și um, circumscrisă unui teritoriu. Multe din elementele pe care le avem pentru a combate infracțiunea cibernetică e în mâinile unor actori privați, nu în mâinile unor state. Iată de ce este important să putem avea acces la aceste resurse, impunând um, un uh, control sau supraveghere juridică. Este important ca în același timp să folosim uh, mandatul european de arestare. Cred că și probele electronice joacă un rol cheie la acest capitol. Trebuie să există o abordare echilibrată. Dacă avem nevoie de un FBI european, de o discuție limitată la statele nordice. Dați-mi voie să vă ofer un răspuns personal, pentru că nu vă pot răspunde în numele instituției Europol. Cred că un FBI european ar avea nevoie și de un sistem federal. Deocamdată nu avem un uh, cadru federal. După părerea mea, nu e nevoie de un FBI european, ci de o forță europeană de poliție. Cred că ar trebui să procedăm într-o manieră europeană. Europolul poate identifica lacunele, poate impulsa inițiativele de pe, cu ajutorul platformei de care dispune și poate facilita cooperarea forțelor de poliție europene. Noi încercăm să îmbunătățim de pildă, um, să amplificăm informațiile de care dispun statele membre prin inițiative precum uh, patrula uh, ciberetică europeană, pentru ca în acest fel să putem, pe de o parte, identifica infractorii și, pe de altă parte, să oferim formare. La capitolul prevenție, care sunt instrumentele de care avem nevoie, practic, de toate, dacă ne încadrăm într-un sistem juridic tradițional și ne limităm la acesta, nu cred că vom putea găsi un răspuns pertinent la activitățile infracționale. În ceea ce privește aranjamentul cu Danemarca, colaborăm de aproape. Într-adevăr, există un regim special pentru Danemarca. Ei nu au acces direct la anumite baze de date, trebuie să treacă prin intermediul Europol ar putea să fie un factor care să complice lucrurile, însă din experiența mea putem să le oferim același sprijin ca și altor um, autorități de aplicare a legei, cu excepția accesului direct la sistemul de informații. Aici există o constrângere juridică care nu poate fi deocamdată eliminată. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă mai există întrebări suplimentare, colegul meu poate oferi răspunsuri suplimentare. Da, mulțumesc. Știu că mai avem doar patru minute la întrebări, patru minute la dispoziție. A fost o întrebare referitoare la atacurile cibernetice. Vreau să vă spun că asistăm la un volum impresionante de atacuri cibernetice. Zi de zi, instituții și întreprinderi sunt atacate. Dacă avem un mediu sigur pentru a-i proteja, ei bine, protecția împotriva atacurilor cibernetice nu se limitează doar la mijloacele care sunt folosite în cadrul unei instituții, ci și la educație, la pregătire. Criminalii atacă întotdeauna veriga cea mai slabă. Iată de ce este foarte important uh, ca angajații unei întreprinderi să fie bine pregătiți. Vedem um, cum um, de multe ori um, angajații unei societăți nu sunt, uh, sunt exploatați pentru că nu sunt uh, bine pregătiți în ceea ce privește comportamentul online. Da, într-adevăr, avem nevoie de prevenție, avem nevoie de instrumente pentru a atenua impactul acestora și instrumente de anchete ulterior. A fost o întrebare referitoare la exploatarea sexuală a copiilor, la date privind cooperarea între state. La ora actuală, între toate cele 28 de state membre există o bună cooperare, toate fac parte din um, proiectul Impact uh, în ce privește exploatarea sexuală a copiilor. E greu să dobândim statistici în ceea ce privește rezultatul uh, favorabil al investigațiilor uh, și al anchetelor pe care noi le sprijinim vreau să vă spun că m-am ocupat de acest subiect în ultimii 25 de ani și pot să vă spun că am constatat o intensificare a activității în acest domeniu, atât în ceea ce privește evoluția tehnologiei, cât și felul în care um, infractorii abuzează de aceste tehnologii. La Europol primim, um, um de pildă, informații din uh, partea unor societăți bazate în Statele Unite, din partea unei organizații de monitorizare europene. Ei raportează aceste încălcări centrului aferent. Deocamdată, până în acest an, de pildă, am primit 300 de mii de uh, alerte. Asta înseamnă că ar putea să fie, practic, vorba de, de fiecare dată de o victimă. Trebuie să analizăm aceste alerte, pentru că nu toate sunt solide, însă de cele mai multe ori majoritatea ajung pe biroul unui anchetator local. E nevoie, în mod evident, de mai multe resurse la acest capitol și de mai multe, de mai multe investiții, nu doar în ceea ce privește forțele de aplicare a legii. societatea civilă ar trebui de pildă să se implice în ceea ce privește protecția copiilor. Poate ar fi cazul să ne gândim la un centru pentru protecția copilului, un centru european care să primească toate aceste sarcini eh, sub o singură umbrelă. Avem nevoie, e clar, de o cooperare mai strânsă și de, un, eh, de o structură adecvată. Am uh, primit o întrebare în ceea ce privește tehnologiile de amploare și am, le-am amintit în ce privește exploatarea sexuală a copiilor. De ce avem nevoie? Avem nevoie de instrumente și de formare. În mod constant, organizăm la Europol un grup de intervenție pentru identificarea uh, marilor delicte. Uh, noi aducem alături de noi cei mai buni experți în ceea ce privește identificarea victimelor și timp de două săptămâni analizăm material uh, înregistrat practic de um, acei infractori care au comis uh, acte de exploatare sexuală a copiilor. Împreună încercăm să identificăm acele elemente din imagini care ar putea să ne permită să mm, identificăm locul unde a fost comis acel abuz, după care le trimitem informațiile autorităților naționale. Este un exemplu de reușită, pentru că atunci când aducem la oaltă cei mai buni experți, mm, folosind cele mai bune instrumente disponibile, este un mediu deosebit de propice de lucru. Trebuie să vă spun că, în ciuda acestor bune inițiative, am reușit să analizăm uh, doar o mică parte a materialului pe care îl avem în bazele noastre de date. Asta înseamnă că mai avem încă milioane de dosare pe care nimeni nu a avut deocamdată ocazia să le analizeze din cauza lipsei de resurse. Prin urmare, apelul meu ar fi următorul. E nevoie de mai multe investiții, de mai multă formare, de mai bune instrumente și, după cum spuneați, deja, având în vedere evoluția în domeniul uh, probelor electronice, este important pentru Europol să poată primi informații din partea sectorului privat. La ora actuală trebuie să trecem uh, întotdeauna prin autoritățile naționale și uneori e un obstacol când vine vorba de um, recepția informației. Încercăm la ora actuală să dobândim mai multe posibilități pentru a putea avea acces la aceste informații, pentru a putea oferi un serviciu mai bun um, forțelor de aplicare a legii. Deocamdată atât. Mulțumesc! Vă mulțumesc amândurora, mulțumesc uh, directorului adjunct uh, de operațiuni pentru Europol, domnul Fengemer și colegului dumnealui, Fernando Ruiz. Le mulțumesc pentru explicațiile și răspunsurile furnizate care s-au încadrat uh, la timp, așa că putem trece la următorul punct prevăzut pentru 10 și jumătate. Le urez rămas bun invitațiilor noștri, cu siguranță ne vom mai întâlni și um, s-a făcut propunerea de a pune la dispoziție în scris uh, acest raport referitor la amenințările cibernetice. Dacă îmi permiteți, documentul este disponibil pe internet, îl puteți tipări. Prezentarea de adinaori, uh, diapozitivele, uh, dacă doriți, le pot trimite secretariatului. Mulțumesc foarte mult! let's move. Let's move to point number... Haideți să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de instituirea Fondului pentru Azil și Migrație. Raportoarea este doamna Miriam Dali deja în sală. Îi urăm bun venit pentru a ne pune la curent referitor la progresul înregistrat în negocierile cu Consiliul. Doamna Dalia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ce privește regulamentul privind instituirea Fondului pentru Azil și Migrație, am organizat până acum două triloguri și în cele câteva minute pe care le am la dispoziție voi încerca să ofer o perspectivă de ansamblu asupra întâlnirilor pe care le-am organizat până acum. La primul trilog am prezentat um, prioritățile Parlamentului pe acest dosar, așa cum au fost ele confirmate de acest dosar. E vorba de solidaritate, obiectivele specifice ale fondului, cât și finanțarea acestor obiective, principiul de parteneriat, finanțarea directă pentru autoritățile locale și regionale, resurse pentru relocare și transfer și Uh, acte delegate printre principalele priorități pentru Parlament. La cel de-al doilea trilog am încercat să progresăm uh, în ce privește o parte din aceste aspecte, mai ales în ce privește solidaritatea, obiectivele dosarului, principiul parteneriatului, cât și asistența de urgență. Am scos în evidență că pentru acest Parlament principiul solidarității este deosebit de important uh, aici există un consens amplu în Parlamentul European, instituțiile par să fie de acord că solidaritatea este un obiectiv, iată de ce Parlamentul va continua să insiste asupra includerii acestuia drept obiectiv specific. Am scos în evidență faptul că scoaterea solidarității ca obiectiv specific din, de la acest fond reprezintă un regres față de actualul fond pentru migrație și azil. Drept obiective pentru azil, apărăm poziția Parlamentului de a stabili cinci obiective, inclusiv solidaritatea, făcând o distinție în plus între migrația legală și integrarea, Consiliul și Comisia nu doresc să includă solidaritatea drept obiectiv specific și doresc să fuzioneze migrarea legală și integrarea. Noi am pus întrebări referitor la fondurile alocate pentru migrația legală și pentru integrare. Parlamentul European uh, a insistat asupra creării unei legături între aceste obiective și uh, un conținut clar, pentru că în caz contrar este greu să se identifice ceea ce anume dorește să atingă fondul. Parlamentul dorește să se asigure că nu există suprapuneri cu articolul 6 din regulamentul dispozițiilor comune. Este important să ne asigurăm că în urma rezultatului negocierilor privind uh, regulamentul dispozițiilor comune, se menține includerea principiului solidarității în uh, Fondul pentru Azil și Migrație. S-a făcut un schimb de opinie în ceea ce privește finanțarea obiectivelor uh, specifice. Parlamentul insistă că Fondul pentru Azil și Migrație ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite. Iată de ce propunem un procent minim pentru cheltuieli în ce privește diferitele obiective. Consiliul nu dorește introducerea unor procente minime de dragul flexibilității, iar Parlamentul consideră introducerea acestor uh, procente minime drept uh, un pas menit să asigure atingerea obiectivelor fondului. Am discutat și despre cele cinci elemente ale asistenței de urgență. Sperăm Speram să se fie înregistrat progres aici. E nevoie de discuții ulterioare, însă, în linii mari, posibilitatea de a asigura finanțare de urgență pentru um, agenția uh, centrală um, a fost majorată în mod semnificativ. Uh, în calitate de raportor, mă încadrez în mandatul acordat de Parlament la prima lectură. Este temeiul negocierilor pe care le aplicăm și apărăm poziția Parlamentului în cadrul trilogurilor. Parlament, poziția Parlamentului este cunoscută de toți, Intenția noastră este să reușim să facem cât mai mult progres în, în timpul președinției finlandeze. Înțelegem că acest dosar nu poate fi discutat uh, separat de restul discuțiilor referitoare la CFM. Din păcate, negocierile avansează foarte lent, potignit, având în vedere că există multe capitole unde Consiliul încă nu are un mandat. Așteptăm cu mare interes uh, următoarea întâlnire în săptămânile care urmează. Mulțumesc foarte mult, doamnă Dali, pentru varianta rezumată a negocierilor cu Consiliul. Ne aflăm aici însă să ascult, pentru a-i asculta și pe raportorul din umbră, dacă doresc să ia cuvântul, domnul Lenners de la PPE. Mm, sincer, cu tot respectul, nu cred că e necesară o contribuție din partea raportorilor din umbră. Ne aflăm încă în etapa negocierilor. Bineînțeles, avem uh, opinii divergente pe fond uh, dar cred că raportoarea a prezentat foarte bine situația actuală unde ne aflăm și cred că trebuie să continuăm pe această cale. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Hook de la Renew? Sau îl văd pe domnul Markard de la Versi? Dorește cineva să facă observații? Nu e necesar. Dar dacă vreți, aveți dreptul. Domnul Marker, dacă tot îmi dați cuvântul, voi interveni. Da, vreau și eu să subliniez cele spuse adineori de raportare. Mă bucur că există o colaborare strânsă. Nu va fi deloc ușor. Este important să scoatem în evidență că principalele obiective ale AMIF nu reprezintă, nu sunt reprezentate de finanțarea pentru țările terțe, ci de pregătirea statelor membre de, pentru că acestea se poate da dovadă de solidaritate față de refugiații care sosesc uh, în țările lor. Mulțumesc. Mai există mai, domnul Gofod, dar mai putea la cuvântul? Nu. Doamna Kempa? Nu. Domnule Hook, sunteți în sală dacă doriți să luați cuvântul? Se pare că am venit uh, tocmai la timp, povestea vieții mele. Uh, Vreau doar să vă spun uh, că e un act legislativ important și vreau să o felicit pe doamna Dalei, care săptămâna trecută la Trilog ne-a reprezentat pe noi toți din Parlament extrem de bine, dacă pot să spun, și i-a comunicat Consiliului și Comisiei poziții cu care cred eu că suntem cu toții de acord. Pentru că uh, E important să oferim sprijin pentru azil și migrație și integrare și vreau să scot în evidență acest cuvânt pentru că integrarea este foarte importantă. Aceia care sosesc în Europa, care fugiați, trebuie să fie integrați și anume să se creeze legături cu ceilalți membri ai comunității să nu rămână niște străini, fie că e vorba de copii care încep să meargă la școală sau adulți care învață limba țării și încearcă să-și găsească un loc de muncă. Este important să fie integrați în societate. Iată, din această privință, grupul Renew crede că solidaritatea în temeiul articolului 8 al tratatului este um, trebuie să fie considerată drept um, un temei pentru aceste negocieri. Trebuie să dăm dovadă de un spirit constructiv la viitorul trilog. Mulțumesc, domnule Hook. Nu o văd pe doamna Kempa, nici pe domnul Urban pentru Gua. Dacă nimeni nu mai e dornic să ia cuvântul, cred că putem reveni la doamna raportoare dacă dorește să ia cuvântul. Dacă nu, bine. Este prevăzut un vot la ora 11, dar înainte de toate dați-mi voie să vă prezint calendarul. Nu, nu, nu. A, nu există calendar? Da, nu există deocamdată un calendar, se așteaptă rezultatul negocierilor, dar mai era prevăzut un punct uh, pe ordinea de zi, punctul 11, care tocmai a fost amânat era prevăzut și el la 10 jumate, dar a fost amânat pe 17.30. E vorba de dosarul doamnei Faion în ceea ce privește Fondul Integrat de Gestionare a Frontierelor. În practică, um, înseamnă că acum ne așteaptă un vot electronic la ora 11. Da, e prevăzut la 11. Bun, atunci vă propun să facem o scurtă pauză, pentru că dacă votăm acum, se poate ca după aceea să vină deputați și să se plângă cum că nu s-a organizat votul când a fost prevăzut. Reacție din sală fără microfon? La 11 atunci? Da, nu? Deci la 11. Vă propun atunci să facem o scurtă pauză pentru a vota la 11 fix pentru a le putea permite celorlaltor membri care te-au prevăzut votul pentru ora 11 să fie prezenți la timp. Vă mulțumesc!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 Dear colleagues, be welcome. Stimați colegi, bun venit. Bun venit. Am uh, făcut o pauză pentru a le permite celor, celor care um, știau că votul are loc la ora 11. Va fi un vot foarte scurt, și astfel vom încheia sesiunea din dimineața aceasta. Ne reluăm munca la ora 14.30 cu o sesiune comună, dacă nu mă înșel, cu comisia, comisiile DEVE și FAM uh, la ora 14.30 în această după masă. Dar acum avem un scurt vot proiectul de raport uh, a raportoarei noastre, Jadwiga Vișnievska. Este vorba de încheierea protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil în examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac, în scopul asigurării respectării legii. Avem doar un amendament care va fi supus la vot și după aceea vom vota proiectul de recomandare. Primul vot pe acest amendament. Asigurați-vă că aveți pregătite cartelele electronice de vot. Sunteți, vă așteptăm pe dumneavoastră, domnule Melo. Sunteți gata? Votăm acest amendament. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul. Acest amendament a fost respins. Iar acum votăm uh, recomandarea, textul proiectului de recomandare pentru acord. Aveți cuvânt. S-a deschis votul. Now the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă în mare majoritate. Am felicitat-o pe doamna raportor dacă ar fi prezentă în sală. Vă mulțumim tuturor